care de făcut. De acord cu grupurile politice, eu propun Parlamentului o modificare a ordinii de zi pentru mâine joi și anume o dezbatere extraordinară în legătură cu pedepsa cu moartea în Indonezia, fără rezoluție, va fi introdus ca prim punct pe ordinea de zi mâine după amiază. Imediat după declarație, reprezentanții grupurilor politice vor putea interveni, iar la ora 16.30 propunerile de rezoluție vor fi votate. Dacă nu aveți obiecții, atunci uh, modificăm.